este adoptat. Înainte de a începe dezbaterea de astăzi, am trei comunicări de făcut. Prima comunicare cum vă amintiți, președintele pe timpul ședinței din 9 mai 2016 a luat o măsură conform articolului 165 aliniatul 3 în uh, concordanță cu regula 11 din regulamentul de procedură și l-a exclus pe domnul Eferios Sinadinos pentru remarcile inacceptabile pe care le-a făcut în ceea ce privește populația din Turcia. După audierea domnului Sinadidos, conform uh, articolului 166 din regulamentul de procedură, președintele a decis o sancțiune asupra domnului Sinadinos pentru comportamentul pe care l-a avut la 9 martie și anume îi va fi suspendată alocația zilnică pentru o perioadă de 10 zile. A doua comunicare, doamna Jane Collins în ceea ce privește uh, a cerut